Airmark și uh, țările de jos Haimans. Are acum cuvântul domnul Böge în calitate de raportor pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și dragi colegi. Într-adevăr, noi discutăm astăzi încă o dată o propunere uh, referitoare la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Intervalele de timp între asemenea rapoarte devin tot mai scurte și de această dată este vorba de solicitări din partea Suediei și Austriei în ceea ce privește concedierile în domeniul uh, industriei automobilelor și solicitarea Olandei uh, cu privire la concedierile din domeniul construcțiilor vorbim aici de o um, dotare maximă de 500 de milioane de euro care pot fi mobilizate. Acești bani uh, sunt utilizați pentru a îi ajuta pe aceia care rămân fără locuri de muncă în urma crizelor uh, financiare și economice care au la, loc la nivelul uh, țărilor respective. Banii sunt folosiți în vederea um, reconvertirii profesionale, a um, formării acestora și în vederea ajust- ajutării acestora de a obține un nou loc de muncă și de a se integra pe piața muncii. Vreau să subliniez încă o dată dovadă că este foarte important ca pe viitor să um, obținem rapoarte individuale și nu pachete de mobilizare, de solicitare a mobilizării Fondului European de Ajustare la Globalizare, așa cum a fost uh, cazul de câteva ori în trecut. Sperăm ca susținerea prin intermediul FEG să nu înlocuiască anumite măsuri care ar putea fi luate în baza legislației naționale sau a contractelor colective de muncă. De asemenea, sperăm să nu înlocuiască măsurile de restructurare a unor companii și sectoare economice. Pentru noi este un punct critic acesta și cred că nici Comisia de Ocupare nu va uh, renunța să insiste asupra acestui punct. Pentru că fondul uh, European de Ajustare la Globalizare este un instrument specializat care are o finalitate cât se poate de clare și care prevede niște termene cât se poate de exacte. În ceea ce privește cele trei solicitări despre care vorbim uh, în acest raport, este vorba despre un volum total de 15,9 milioane de euro Solicitarea suedeză și olandeză se bazează pe articolul 2a din domeniul juridic și anume minim 500 de concedieri în cadrul unei companii, în cadrul unui stat membru, într-un interval de timp de 4 luni de zile. Solicitarea din Austria se bazează pe articolul 2b, minim 500 de concedieri într-un interval de timp de 9 luni de zile, concedieri care au avut loc în întreprinderi mici și mijlocii. Solicitarea suedeză se referă la 4687 de concedieri de la Volvo și de la um, furnizori de subansamble ai acestora. Suedia a solicitat 9,8 milioane de euro din fond. Solicitarea austriacă se referă la 744 de concedieri în 9 întreprinderi. Pentru 400 dintre cei concediați, dorește uh, sprijin din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare în valoare de 5,7 milioane de euro. În al treilea rând, solicitarea olandeză se referă la 570 de concedieri într-o singură companie, Heymans. 543 um, dintre cei concediați trebuie să fie susținuți cu suma de 386.000 de de euro aproximativ. Vom uh, analiza cu atenție și vom uh, decide dacă um, solicitările respectă criteriile de promovare și fără a anticipa, vreau să atrag atenția asupra unui lucru și anume Comisia pentru Ocupare, așa cum s-a convenit în cadrul procedurii, um, trebuie să dea un aviz înainte de uh, luarea noastră de poziție. Ei analizează cu atenție fiecare detaliu, cum ar fi în ceea ce privește cazul din Suedia, și anume din cei 4678 uh, de concediați, numai 1500 vor fi susținuți din uh, fondurile provenind din Fondul European de Ajustare la Globalizare. La fel stau lucrurile și cu celelalte două solicitări. Există anumite contracte de muncă de care nu s-a ținut cont în acea solicitare. De aceea sunt o serie de întrebări individuale care trebuie uh, puse, însă răspunsul lor nu oferă întotdeauna uh, o autorizare a mobilizării fondului. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul în numele Comisiei domnul comisar Spidla. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați deputați, stimați europarlamentari, aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru propunerea sa. Scopul acestei propuneri este mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru cele trei uh, întreprinderi uh, din uh, Suedia, Austria și Olanda. Domnule raportor, propunerea dumneavoastră e însoțită de mai multe observații, două dintre ele cu consecințe bugetare. Am avut ocazia să discut aceste aspecte de mai multe ori în, când ne-am întâlnit și iată revin uh, Uh, asupra lor. În ce privește sursa de finanțare, ne reamintiți că Fondul Social European ar trebui să fie sursa unică de finanțare. Fondul European de Ajustare la Globalizare este un instrument bugetar specific care nu are resurse proprii. Deci, pentru ca acest fond să fie mobilizat, trebuie să avem un transfer de fonduri, ceea ce înseamnă că trebuie ca angajamentele trebuie să fie identificate, în primul rând, și, în al doilea rând, autoritatea bugetară trebuie să elibereze aceste fonduri prin intermediul unui amendament bugetar. Și această situație uh, are loc în funcție de nevoi. Fondul Social uh, European a fost până acum principala sursă de finanțare. Și aceasta nu numai pentru că natura sa și obiectivele sale sunt uh, similare, un alt argument uh, e faptul că Fondul Social European are fonduri foarte importante. În 2009, un miliard de fonduri europene de uh, credite, de angajament uh, au fost disponibile. 6 miliarde au fost folosite până la sfârșitul lunii noiembrie. În ce privește plățile, era vorba de 53 de milioane de fonduri în 2009, 0,5% din fondurile angajate, din, de angajamentele din Fondul Social European. Deci, doamnelor și domnilor, metoda pe care ne-am bazat până acum e o metodă care e logică și o metodă adecvată. Iar această metodă nu a ă, pus bețe în roate sau nu a întârziat punerea în aplicare a Fondului Social European. Însă sunt de acord că trebuie să diversificăm sursele de plată și aș dori să vă asigur de faptul că Comisia ține cont de propunerea dumneavoastră. Sper ca pe viitor să putem să venim cu opțiuni mai diversificate în plenul Parlamentului. Al doilea aspect nu e doar de uh, ordin bugetar, e vorba de un aspect legat de procesul decizional. Spuneți că Comisia ar trebui să vină cu propuneri pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în documente separate. Comisia este conștientă de avantajele unei astfel de proceduri. De exemplu, s-ar elimina riscul încheierii unor acorduri ilicite. E adevărat că metoda pe care am folosit-o inițial pare modul normal de a proceda. În acest sens, uh, procedurile administrative au fost înlesnite. Însă dacă ne uităm la miezul problemei și la consecințele sale politice, ne dăm seama că ar fi mai bine să avem o abordare de la caz la caz. Și de altfel și Comisia va uh, proceda în acest mod de acum înainte. Stimați europarlamentari, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar în numele grupului PP, domnul Van Nistelrooy. Eh, Fondul eh, european de ajustare la globalizare este un instrument eh, deosebit care trebuie să funcționeze cât se poate de bine. Și Europa trebuie să își concretizeze vorbele prin fapte. În uh, Europa au fost uh, concediați peste 700 de angajați uh, a acestor companii și în afara Europei există companii care au, angajat au concediat foarte mulți muncitori. Sectorul construcțiilor are mult de suferit în această perioadă. Um, se pot observa foarte clar urmările acestor concedieri în masă. Această asistență, acest ajutor dorește să uh, sporească și să mențină cunoștințele și nivelul de cunoștințe de specialitate la același nivel. Pentru că în Europa am observat în ultimul timp cum uh, numărul de uh, persoane calificate uh, în mod deosebit uh, s-au împuținat. De aceea noi trebuie să reușim să păstrăm uh, forța de muncă bine calificată. În Olanda, autoritățile regionale s-au angajat puternic în uh, inițierea și derularea de investiții în domeniul construcțiilor, în infrastructură și acest lucru este important pentru cei care au avut de suferit în aceste sectoare, în aceste zone. Pentru asta trebuie să avem o atitudine proactivă, trebuie să investim bani. În Copenhaga, în prezent, are loc uh, summitul și trebuie să observăm că uh, se dorește luarea de măsuri uh, în domeniul uh, economisirii energiei. Deci și în domeniul construcțiilor trebuie să ia măsuri ecologice. În Parlament uh, noi am solicitat mereu acest lucru pentru că din fondurile regionale se uh, plătesc mulți bani, iar noi uh, Uh, în Parlament, prin Parlament, dorim să susținem în mod activ asemenea măsuri și statele naționale trebuie să obțină susținere. Cele trei propuneri, dar doresc să susțină uh, inițiativele Parlamentului. Mulțumesc! Da? Mulțumesc, domnul da Darden, pentru un minut jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi mobilizar, mobilizările din acest fond sunt din ce în ce mai numeroase, ceea ce este explicat în mare parte de criza economică prin care trece continentul nostru. Această criză arată multe sectoare ale industriei noastre, după cum arată această ultimă cerere din domeniul automobilelor și al construcțiilor cerere pentru care s-a emis un aviz favorabil. Vreau să vă amintesc că, conform ultimei revizuiri a regulamentului fondului, prin care s-a adăugat și motivul crizei economice la criteriile de ilegibilitate, nu ar fi fost altfel uh, posibil să se răspundă favorabil acestor cereri. Ceea ce arată că atunci când voința politică se întâlnește cu uh, dorința de a ajuta, în Parlamentul European se pot crea instrumente de calitate de asistență. Și constat citind raportul domnului Böge că uh, toate cerințele noastre sunt respectate. Iată că se accelerează procedurile din pentru a face față crizei, se pun în comun toate resursele și se găsesc alte finanțări decât Fondul Social European. Și cred că cel mai bine ar fi să se acorde fondului credite de plată ă, de sine stătătoare, însă cunoaștem poziția Consiliului pe această temă și am ținut cont de ă, cele spuse de domnul comisar. Mă bucur însă că toți cei binevoitori s-au întâlnit aici și s-au pus de acord. Acest fond are o utilitate de necontestat și aceasta împreună cu voința parlamentară vor duce la realizarea obiectivelor noastre de consolidare a acestui fond. Vă mulțumesc! Doamna Harkin, un minut și jumătate. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Fondul European de Ajustare la Globalizare reprezintă o expresie concretă a solidarității cu lucrătorii care și-au pierdut locurile de muncă în urma schimbărilor majore datorită schimbărilor comerciale. În calitate de deputați europeni, ar trebui să ne bucurăm de faptul că ne putem aduce contribuția la alinarea suferinței ale asupra, asupra acestor lucrători. Trebuie să le dăm într-adevăr speranțe pentru viitor. Însă, Cred că rolul nostru nu ar trebui doar să validăm acest fond, ci trebuie să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că criteriile sunt întrunite. Însă, în al doilea rând, să facem tot ce putem pentru a ne asigura că acest fond de ajustare la, la globalizare aduce valoare adăugată. Una dintre probleme puse de Comisia Employment este că măsurile statelor membre vin în completarea altor acțiuni cofinanțate din fondurile structurale și avem nevoie de o confirmare că așa va fi. Trebuie să ni se demonstreze că așa va fi pentru că astfel ne vom asigura de valoarea adăugată de care vorbeam. De asemenea, plus valoarea mai va proveni din faptul că FEG-ul nu va înlocui acțiuni care sunt de competența companiilor, ci că vor veni în completarea măsurilor luate luate la nivel național. Și pentru că tot vorbi de valoarea adăugată a acestui fond în uh, cadrul uh, revizuirii 2007-2013, cred că ar trebui să avem un proces în derulare și cred că trebuie să rămânem vigilenți. Un alt uh, subiect de îngrijorare pentru mine este implementarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea în cadrul acestui fond. Uh, țin cont de cele trei uh, programe pentru asistență și orientarea în funcție de gen. 91%, 71%, 61% sunt ocupate de bărbați m-am mai uitat și la alte fonduri și mi-am dat seama că se pare că finanțarea ajunge mai ales la lucrătorii bărbați care au fost uh, disponibilizați. Poate s-ar putea să fie doar o dată statistică sau s-ar putea ca o mare parte din uh, lucrători să fie o coincidență, să fie doar bărbați. Însă, cred că trebuie să evaluăm toate solicitările pentru că este foarte important ca asistența să ajungă cât mai repede și mai eficient cu putință. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Cornelison două minute. Doamna Cornelison, mă scuzați. Laat ik vooropstellen dat wij kunnen instemmen. Pornesc de la premisa, în primul rând, că referitor la toate cele trei solicitări, noi uh, vom putea spune da, pentru că îndeplinesc toate criteriile și persoanele disponibilizate au dreptul să fie susținute prin uh, banii din cadrul fondului. Doresc să profit de această ocazie pentru a atrage atenția asupra unui deficit în cadrul acestui uh, fond pentru ajustarea la globalizare. Noi trebuie să lucrăm pentru viitorul celor care au fost disponibilizați și tendințele din cadrul uh, Uniunii Europene, din cadrul Parlamentului, nu sunt, uh, nu, sunt foarte clare. Nu ne este clar în ce direcție trebuie să mergem. Este clar, trebuie să fie un fond durabil, o susținere durabilă și trebuie să includă pe toți pe toți lucrătorii. Însă trebuie să profităm de această șansă, trebuie să facem anumiți pași care să ne aducă mai aproape de o, econ- o economie durabilă. Dacă noi uh, mobilizăm fegul, din punctul meu de vedere, rămân anumite șanse nefolosite. Pentru că avem șansa de a prelua controlul asupra crizei, însă trebuie să luăm decizii veritabile. Pentru că dacă susținem industria automobilelor, atunci noi trebuie să îi susținem astfel încât să se creeze noi locuri de muncă, locuri de muncă pentru viitor. Eu pledez pentru o economie uh, durabilă orientată către viitor. Uh, domnul Faimon, pentru un minut. Dnes la discuții o dalších Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Discutăm despre fondurile care ar trebui să fie degajate din Fondul European pentru Adaptarea la Globalizare. Se pune întrebarea dacă trebuie să trimitem bani Suediei, Austriei și țărilor de jos care au făcut cereri provocate de uh, concedierile din industria construcțiilor și industria automobilelor. În trecut am mai uh, fost confruntați cu astfel de solicitări. Însă, cred că măsura aceasta este una greșită și cred că nu trebuie să dăm curs unor astfel de măsuri. Și sunt două argumente. În primul rând, globalizarea și presiunea concurenței afectează toți angajații și toți angajatorii. Deci afectează și IMM-urile. Și uh, din cauza acestei presiuni, în fiecare zi dispar locuri de muncă și sunt create alte locuri de muncă. Însă, în Uniunea Europeană se acordă sprijin numai firmelor mari, unde uh, concedierile sunt foarte mari. Însă, micii angajatori nu pot să facă astfel de cereri, deci cred că este o măsură selectivă și incorrectă. Și mai am un argument. Cred că această problemă ar trebui să se rezolve la nivel național, pentru că resursele necesare și informația există acolo. Mulțumesc, domnul Portas. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să îi sprijin pe lucrătorii concediați uh, din Suedia, Austria și țările de jos. Mi-ar fi plăcut acest lucru. Însă fiecare astfel de cerere, de, de cerere îmi crește mie stup poarea legată de uh, aceste cereri. În 2009, 65.000 de lucrători au fost uh, uh, susținuți astfel. E vorba de o picătură în ocean. Uh, din uh, cele 500 de milioane de euro disponibile, doar 60 de milioane de euro au fost cheltuite. Apoi o altă întrebare. De ce susținem în așa măsură industria automobilelor în Suedia și în Austria? Cum putem explica această situație cetățenilor portughezi care au primit un sprijin infim având în vedere numărul de persoane concediate. Cred că ar fi fost mult mai corect să primească mai mult. Dacă ne uităm și la solicitarea din partea țărilor de jos, lucrătorii, unii dintre lucrătorii din țările de jos, nu au primit sprijin, deși făceau parte din categoriile cele mai vulnerabile. Acest fond continuă să fie folosit pentru a spori uh, diferențele și inegalității între țările sărace și țările bogate. Mulțumesc, doamna Anderson, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Uniunea Europeană a dezvoltat anumite instrumente bugetare pentru a oferi susținerea um, persoanelor disponibilizate, disponibilizate în urma unor uh, modificări structurale um, în cadrul companiilor la nivel mondial. Această abordare este una potrivită. Lucrătorii și-au pierdut locurile de muncă, însă mobilizarea fondului nu va ajuta la crearea de alternative în cadrul industriei. Este pur și simplu o irosire a banilor contribuabililor. Pentru că dacă am reușit să rezolvăm criza astfel, ar fi bine. Însă noi ar trebui să ne concentrăm asupra soluționării crizei, nu uh, să irosim banii. Sigur, această acțiune va duce la susținerea Uniunii Europene de către cei afectați care primesc ajutor. Însă, cred că ar fi mai bine să se uh, dezvolte un plan de acțiune um, pentru viitor. Pentru că trebuie să ne întrebăm câte uh, companii vor putea fi ajutate din acest uh, fond. Și cel mai important și îngrijorător este faptul că se oferă aceste acești bani, fără însă a se sublinia că trebuie aduse dovezi documente justificative care să arate că banii au ajuns la cei cărora le erau meniți. În cadrul um, multianual bugetar 2007-2013 trebuie să se facă niște evaluări cât mai clare. Vorbim aici despre banii contribuabililor. Mulți dintre ei și-au pierdut locurile de muncă și acum nu primesc subvenții. Mulți dintre aceștia trec printr-o perioadă dificilă financiară. Cum putem să oferim bani la acest nivel? Eu uh, nu cred că este o abordare potrivită. Vă mulțumesc. Doamna Vertman, pentru un minut. Președinția Stimate domnule președinte, stimați colegi, stimați colege, Uniunea Europeană dispune, prin Fondul European de Ajustare la Globalizare, de un instrument bugetar care um, poate să îi ajute pe cei care sunt disponibilizați din companiile care sunt afectate de criză. Um, Fondul European uh, de Ajustare la Globalizare ajută anumite companii și persoane în mod direct. Însă, scopul acestuia nu trebuie înțeles greșit, ci cetățenii afectați direct trebuie să fie ajutați în mod direct. Trebuie să avem niște mecanisme de control cât se poate de bine dezvoltate. Eu îmi doresc să avem un control cât mai clar în regiunea Steiermark pentru a vedea dacă într-adevăr au fost ajutați cei afectați cu adevărat. Aceasta este o contribuție pe care o aduc uh, europenii, cetățenii europeni uh, la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Domnul Rubic, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucură foarte mult faptul că astăzi discutăm despre modul în care putem să luptăm împotriva crizei globale. Multe companii nevinovate care nu mai au suficiente contracte au ajuns într-o situație dificilă, astfel lichiditățile lor au, uh, s-au împuținat. Mă bucur foarte mult că ne concentrăm asupra IMM-urilor, pentru că aceasta este, um, acesta este un ajutor pentru a, ca aceștia să poată depăși criza, această situație dificilă, pentru a putea merge mai departe. Cred că aceste lucruri sunt cât se poate de semnificative și cred că ar trebui să analizăm cu exactitate rezultatul acestei finanțări, să vedem care sunt exemplele de bune practici, să vedem uh, care este cel mai bun mod de a asigura locurile de muncă. Trebuie să analizăm uh, lucrurile, să vedem unde am reușit să integrăm persoane disponibilizate pe piața uh, muncii și cum am reușit acest lucru. Putem ajuta acum ușor persoanele disponibilizate, de aceea eu susțin ideea de a mobiliza acest fond cât se poate de repede, mai ales zona Steiermark, care este foarte afectată de criza care a avut loc în domeniul um, automobilelor, al industriei automobilelor, în această zonă um, multe persoane lucrau nu numai la companiile producătoare de automobile, ci și la um, furnizorii de subansamble auto. De aceea este foarte important ca banii să meargă în acea direcție. Însă, v-aș ruga ca, în cazul tuturor cazurilor pe care le abordăm astăzi, um, să se facă o analiză cât se poate de exactă, astfel încât banii să nu fie doar transferați, ci să se poată arăta că uh, au fost un ajutor pentru cei afectați. Să se poată observa um, că se dezvoltă o economie activă, că banii au reușit să ajute regiunea să uh, se redreseze. Și vreau să-i mulțumesc domnului comisar. Vă mulțumesc. Regner, Are cuvântul domnul Regner un minut și jumătate. Doamna Regner solicitarea Austriei de susținere uh, prin mobilizarea Fondului European de Ajutare la Globalizare se referă la uh, disponibilizarea uh, lucrătorilor din nouă companii din regiunea Steiermark. Dacă este să analizăm cazurile mai îndeaproape, observăm că este vorba de un caz clasic de mobilizare a fegului și anume este vorba despre o medicină reparatorie, pentru că fegul poate să facă exact acest lucru pentru asta a fost și înființat, să ofere sprijin celor care sunt afectați de consecințele globalizării și care și-au pierdut uh, locul de muncă în mod abrupt. Regiunea Steiermark uh, se caracterizează printr-o mare dependență uh, de contractele din domeniul industriei automobilelor. Asta înseamnă că întreaga regiune este scuturată de faptul că, în prezent, piața Uh, este într-o situație dificilă și că cererea de automobile a scăzut foarte mult. Uh, a scăzut cu 59,4%. Acestea sunt cifrele pe care le-am primit în ceea ce privește vânzarea de automobile. Acest, 7, acești 5,7 milioane de euro reprezintă o investiție uh, bună pentru reintegrarea persoanelor disponibilizate pe piața muncii. Această investiție va servi pentru ca persoanele disponibilizate să își uh, să se reintegreze pe piața muncii, să poată să obțină din nou locuri de muncă, să se recalifice și să se formeze. Next. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Karnoch pentru un minut. Vážené kolegyně, vážení... Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, în această săptămână ar trebui să discutăm uh, discutăm uh, propunerea Comisiei Europene de a mobiliza fondurile europene de ajustare la globalizare pentru trei cazuri separate, Suedia, Austria și țările de jos. Din păcate, încă o dată trebuie să luăm o decizie pentru trei cazuri foarte diferite și care nu sunt legate între ele. Aș dori să vă reamintesc că în trecut Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să, pro- să vină cu aceste propuneri și, să, și să le uh, trateze în mod separat. De asemenea, aceste propuneri conțin foarte multe incertitudini. În ce privește Suedia, nu e clar câți bani vor fi folosiți. În cazul propunerii Austriei, suma solicitată pentru perso- o persoană concediată este foarte mare. În trecut era vorba de câteva sute de euro, ori acum Austria solicită 1430 de euro pe cap de persoană concediată. Și nu știu că dacă acest lucru respectă întru totul acest fond. Deci nu voi sprijini mobilizarea lui. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Oppenheimer. Domnule Rubic, vă rugăm să ne permiteți să vă dumneavoastră cuvântul, vă rog nutzen. Die, äh, Puteți folosi cartonașul albastru, dar uh, ă, vreau să subliniez faptul că uh, acest sprijin nu este acordat doar pentru o persoană. Texta. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Obermeier pentru un minut. De. Mulțumesc, doamnă președintă. Sper că uh, puteți observa că acesta este un subiect uh, cu specific austriac și pentru noi, austriecii, această regiune Steiermark este una uh, care ne este foarte dragă. Industria automobilistică este aici foarte dezvoltată și, de asemenea, um, exportul automobilelor a fost un motor economic pentru regiune. Au avut loc 744 de concedieri în această zonă și suntem bucuroși uh, de, faptul că um, mulți dintre cei disponibilizați vor putea fi susținuți um, prin intermediul uh, FEG-ului antevorbitorii mei au uh, clarificat un lucru și anume nu este vorba numai despre subvenții în ceea ce privește restructurarea, ci despre susținerea fiecărui lucrător prin acordarea de indemnizații, susținerea pentru uh, reconversie profesională și formare profesională și um, de asemenea, mulțumesc pentru că s-a subliniat faptul că uh, trebuie să se organizeze formări orientate spre viitor. De asemenea, reconversia profesională trebuie să fie adaptată la nevoile zilelor noastre. Și, sigur, eu mă voi implica în acest sens. Mulțumesc, domnul Höckmark, pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-o dezbatere ca aceasta, E important să nu uităm că globalizarea este ceva care a și făcut Europa mai bogată și a și creat locuri de muncă și investiții. A permis dezvoltarea companiilor mici, au apărut și companii mari care s-au dezvoltat și cetățenii noștri au început să beneficieze de servicii și bunuri de calitate la prețuri mici. Nu trebuie să uităm toate acestea. Globalizarea este o schimbare de scară largă care se derulează continuu și creează locuri de muncă și noi firme. Schimbările au afectat întreaga noastră societate și nu cred că trebuie să ne opunem acestor schimbări, ci ar trebui să facilităm schimbările. Și uh, cred că uh, responsabilitatea uh, Uh, susținerii celor care au fost afectați într-un mod negativ este responsabilitatea statelor membre. Sigur că uh, un fond al Uniunii Europene nu poate să dea acelea șanse pe care le-ar da alte măsuri. Și cred că este destul de uh, neclar să spunem că un fond pentru globalizare poate rezolva toate aceste probleme. Dacă ne uităm la industria automobilelor, avem în Europa o situație foarte specifică și ar putea fi luate tot felul de măsuri la nivel european sau național. Este o problemă de distorsionare a concurenței pentru că se dau bani publici unor indivizi privați. Și mai mult mai apare o distorsiune care ar putea să stârnească noi probleme pentru întreprinderi, pentru că nu sunt aceleași șanse de susținere pentru toate întreprinderile din toate regiunile și aici apar noi distorsiuni. Și deci noi desfășurăm acum acest proces, am făcut anumite contribuții și deocamdată este prea târziu să mai facem schimbări. Dar cred că pentru viitor trebuie să se procedeze altfel. Mulțumesc, urmează doamna Moran Chartier, un minut. <clears throat> Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez faptul că acest fond de ajustare la globalizare pe care l-am instituit este în slujba lucrătorilor pentru ca ei să își răspărească șansele de angajare. Și cred că în acest domeniu ar trebui să depunem eforturi. E de altfel și sensul uh, pregătirii dosarelor, a cererilor pentru acest fond de ajustare la globalizare, pentru că acest lucrător să rămână în câmpul muncii, să își găsească un loc de muncă, pentru că nu există incluziune socială fără un loc de muncă. Uh, a doua observație e că industria automobilelor este foarte afectată și aș dori să îi rog pe producătorii de mașini care sunt foarte afectați de această criză să își adapteze oferta în funcție de noile obiective ecologice, dar și în funcție de noile nevoi ale consumatorilor, pentru că până la urmă de aceasta depinde uh, supraviețuirea acestui domeniu. Apoi, vă rog să susțineți Comisia de Bugete, îi mulțumesc domnului Böge pentru propunerea sa și așa cum a făcut

Vielen Dank. Merci. Mulțumesc. Urmează Sean Kelly. Un minut, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să spun că susțin această propunere. Săptămâna trecută s-a votat Data trecută a fost, a fost votată propunerea pentru lucrătorii din Limeri care au fost concediați. Producția a fost relocalizată în Polonia, deci sigur că susțin această propunere pentru Suedia, Austria și țările de jos. S-au dat multe exemple în primul rând, punctul de plecare, apoi faptul că timpul ar trebui să fie bine folosit, să fie mai scurt, nu doar cei doi ani pe, de care discutăm acui, acum, apoi ar trebui ca fondurile să fie accesate de agențiile guvernamentale și apoi trebuie să acordăm sprijin antreprenorilor. Cei 35% din companiile start-up din Uniunea Europeană au fost lansate de șomeri. Deci dacă îi ajutăm, vor ajunge la rezultate concrete. Necesitatea e mama um, inventivității. Putem să-i ajutăm. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Nu mai există niciun alt vorbitor. Are acum cuvântul domnul comisar, nu îmi cer scuze, spune doamna președinte, aveți cuvântul, domnule, vă rog, domnul Mölzer. Äh, Dacă pornim de la premiza că majoritatea locurilor de muncă au avut uh, desoferit de conse- în, urma conse- în urma globalizării, trebuie să um, luăm în considerare faptul că anumite persoane nici măcar nu sunt înregistrate ca șomeri, deci nu pot fi promovate. Uh, cu ajutorul acestor fonduri. De aceea vreau să atrag atenția asupra faptului că trebuie să uh, facilităm accesul la piața muncii celor care nu au avut acces până acum. Trebuie să le oferim posibilitatea uh, și prin intermediul promovării uh, Uniunii Europene să se integreze pe piața muncii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Valzer, Molzer. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa încât dau acum Comisiei cuvântul domnul Spidler. Vă rog dámy a pánové myslím si že i z debaty jasně vyplynulo že. doamnelor și domnilor stimați europarlamentari această dezbatere ne a arătat că acest fond de ajustare la globalizare este foarte important și ne dăm seama că au fost făcute aceste cereri și că uh, banii deblocați au fost folosiți în, uh, în beneficiul uh, Uh, celor pentru care ei au fost disponibilizați. Aș dori să vă asigur că, în calitate de comisar, la Comisia Europeană am urmărit îndeaproape toate aceste dosare, dosare și întotdeauna m-am bucurat de faptul că fondul uh, și deblocarea acest, acestor bani au fost uh, foarte pozitiv um, evaluați. Trebuie să, ne, să fim însă și foarte realiști. De exemplu, acest fond, s-a spus, e folosit doar pentru a susține marile companii. Însă, experiența ne arată că scopul nostru inițial e să folosim acest, acești bani din, uh, pentru companiile, pentru întreprinderile de toate dimensiunile din toate statele membre. Și acest principiu a funcționat. Regulile ne permit să folosim acest bani pentru a ajuta și angajații din uh, IMM-uri care activează în regiuni afectate de, către, de, de criza economică fără niciun fel de discriminare. Aș dori să vă mai amintesc uh, ceva. Scopul inițial al acestui, sco- acestui fond este să-i ajute pe oameni, pe lucrători și nu să ajute companiile. Deci nu putem vedea acest uh, fond ca pe un fel de instrument care e menit să ajute doar uh, companiile, companii care dau faliment. Din contră, acest fond a fost lansat, a fost inițiat pentru a-i ajuta pe cei care au fost concediați, tocmai pentru ca ei să-și poată găsi cât mai repede cu putință un nou loc de muncă. Deci, acest fond permite restructurarea. Dacă nu mă înșel, doamna Harkin își exprima îngrijorarea în legătură cu inegalitățile legate de gen. E adevărat, datele statistice pe care le citeați, le citați sunt destul de elocvente. Există un, o astfel de discriminare, însă acest lucru ne arată că criza a afectat sectoare în care mâna de lucru masculină predomina, respectiv industria automobilelor și sectorul de construcții, care în general angajează lucrători bărbați. Deci, în consecință, acest sprijin a ajuns la lucrătorii bărbați. Și de altfel și președintele Obama spunea că la sfârșitul acestui an uh, forța principală de pe piața muncii în Statele Unite va fi reprezentată de femei. Ori ne dăm seama că industriile preponderent masculine au fost cele mai afectate de această criză. Și acesta este motivul acestei inegalități de gen de care vorbeați, doamnă Harkin. Se mai spune cum am putea eficientiza acest proces, cum am putea optimiza folosirea acestui fond. Comisia Europeană nu consideră că acest uh, fond nu ar putea fi revizuit, că e bătut în cuie și deci că nu putem să ne atingem de el. Nu, acest fond poate uh, suferi transformări majore, deci nu există niciun fel de piedică în acest sens. O altă întrebare mi-a fost adresată în legătură cu modul de finanțare. Și s-a spus că acest fond ar trebui să fie, să reprezinte o linie bugetară separată, autonomă. Uh, Sigur că vom avea această dezbatere din punct de vedere politic, însă, având în vedere perspectivele financiare actuale, nu am putut face acest lucru și am încercat să mobilizăm resurse, să găsim alte surse de finanțare și să procedăm cât mai eficient cu putință. E adevărat că presiunea exercitată de această criză va avea ca rezultat tot mai multe astfel de situații, precum cele pe care le discutăm în această seară. Însă aș dori să vă asigur că Comisia Europeană va ține cont de toate sugestiile conform cărora ar trebui tratăm problemele de la caz la caz. La fel vom proceda și în viitor. Aș dori să mulțumesc euro deputaților, dar mai ales deputaților de la Comisia de Bugete, care și-au exprimat interesul în această temă, pentru că dezbaterea ne-a arătat, iată, că au fost prezentate toate fațetele legate de mobilizarea acestui fond. E vorba de situații de cereri care sunt eligibile și care vor putea fi replicate și în viitor, dacă criteriile de eligibilitate sunt întrunite. Dezbaterea din această seară ne arată că propunerea Comisiei este bună și sper ca votul să fie pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Uh, în încheierea dezbaterii, domnul raportor, domnul Böge, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă! Nu trebuie să mai dau nimic la cuvintele domnului comisar, susțin tot ceea ce a spus, în special faptul că a subliniat întrebările referitoare la dezvoltarea uh, pe viitor a acestui tip de fonduri, modul în care se colaborează colaborează cu FSE-ul și vom avea o dezbatere intensă pe această temă. Este foarte clar, Fondul European de Ajustare la Globalizare nu poate uh, să acopere toate consecințele unei crize uh, globale și nici nu trebuie să facă acest lucru. Însă poate să-i ajute pe cei care au fost afectați în mod direct, pe cei, pe cei care se găsesc într-o situație dificilă după ce au fost disponibilizați, pot să le ofere astfel calificare pentru a le oferi perspectiva obținerii unui nou loc de muncă. În ciuda dezbaterii, uh, de asemenea, și în ciuda subsidiarității și a acestui principiu trebuie să îi susținem pe acești uh, oameni care au ajuns într-o situație dificilă. De asemenea, nu trebuie să uităm că putem să apelăm și la FSE. Cu siguranță, um, în bugetul național și european uh, există programe care um, să care pun mai multe semne de întrebare decât un asemenea fond care îi ajută în mod direct pe cei care au fost afectați de o situație uh, precum criza globală. Vă mulțumesc. Cu acestea s-a încheiat această dezbatere. Votul va avea loc miercuri. Doamna Pervanș Perez. Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Am constatat că în întreaga dezbatere ați anunțat dezbaterea aceasta